continuăm pe mai departe și să progresăm în acest domeniu important. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Dragi colegi, dezbaterea este închisă și votul va avea loc mâine la ora prânzului. Urmează următorul punct de pe ordinea de zi, schimbările, uh, raportul doamnei Westphal, schimbările demografice și consecințele acestora asupra viitoarei politici de coeziune. Dau cuvântul acum raportoarei. Doamna Westphal, aveți cuvântul. Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Schimbările demografice reprezintă un mega subiect la ora actuală. Pentru Germania, în cazul Germaniei, tot a doua fată care se naște are șanse să împlinească 100 de ani. Fica mea de 13 ani e încântată de această evoluție, dar politica trebuie să reacționeze uh, la ceea ce se întâmplă. Trebuie să vedem care sunt consecințele cu care ne vom confrunta în urma acestei evoluții și să trasăm un cadru politic. Rezoluția mea tratează câteva din aceste consecințe. Despre ce este vorba? Nu vrem să abordăm teme sociale doar, spre exemplu pensia. Pentru asta uh, nu e responsabilă Comisia Regii. E vorba mai degrabă despre ce poate să facă politica de coeziune europeană și despre cum putem să formulăm politica de coeziune a viitorului, astfel încât să respectăm uh, marile provocări. Și, în termeni concreți, numesc acum patru domenii care apar în raport. În primul rând, e necesar să consolidăm mai mult ca oricând uh, politica de coeziune astfel încât să fie pregătită pentru schimbările demografice. În strategia Europa 2020 și în propunerile legislative făcute până acum, schimbările demografice joacă totuși un rol foarte important. Acum a sosit și momentul implementării și trebuie să fim foarte atenți ca acest subiect să nu se piardă. În al doilea rând, avem infrastructura. Avem nevoie de o infrastructură care să respecte nevoile vârstnicilor pentru a preveni excluziunea socială. Și aici vrem acces în clădirile publice. În paranteză fiind spus, Um, ar, aceste măsuri ar uh, ajuta și persoane precum uh, persoane cu dizabilități sau persoane cu, uh, cu familie cu copii mici. Trebuie să sporim atractivitatea mediului pentru tinerile, tinerile familii tentate să migreze. Să nu uităm că avem în al treilea rând și problema vârstnicilor. Numărul vârstnicilor crește din ce în ce mai mult în Europa. Politica de coeziune trebuie să reacționeze aici. Și aici trebuie să fim, uh, să fim în măsură să promovăm azilurile pentru bătrâni, casele pentru uh, generațiile trecute. Iar dacă tot discutăm despre prevenirea migrației, cred că e nevoie să vedem ce rol ar putea juca la nivel social grădinițele cu program prelungit, grădinițe cu program pe toată ziua, dacă vreți, pentru tinerele familii. Eu mi-aș fi dorit mai mult curaj în acest uh, domeniu. Iar în al patrulea rând avem ocuparea forței de muncă. Combaterea șomajului în rândul femeilor și în rândul tinerilor trebuie să fie prioritară aici. Avem o generație de tinere femei care reprezintă cea mai bine pregătită generație de până acum. Iar dacă aceste femei nu primesc șansa de a accesa piața muncii, nu facem decât să ne împușcăm singuri în picior. E foarte important să asigurăm un schimb de cunoștințe între uh, adulți și tineri și în acest sens e nevoie de uh, infrastructură. Dragi colegi, cred că suntem cu toții de acord că schimbarea demografică trebuie să fie construită activ și nu administrativ. Și Uniunea Europeană poate să-și aducă contribuția în acest sens în mod foarte serios. Mulțumesc tuturor din comisia mea care au participat activ la elaborarea acestui raport. Drumul nu a fost deloc ușor, iar pe acest drum unii au chiar ajuns, uh, au chiar ieșit la pensie. Oricum, până la urmă a meritat. Eu cred că avem un raport foarte bun și sper ca mâine să se voteze cu o majoritate confortabilă pentru acesta. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Urmează acum uh, intervențiile spontane. Ana Zaborska are cuvântul. Demografická zmena Mulțumesc, domnule președinte. Schimbările demografice se întâmplă din două motive. Oamenii ajung la vârste din ce în ce mai înaintate, pe de o parte, și pe de altă parte se nasc din ce în ce mai puțin copii. Acest raport analizează problemele, însă în mod oarecum limitat. Se vorbește despre posibilitatea de a stimula nașterea de mai mulți copii. Însă să ne uităm că există și măsuri care destramă familiile, există și măsuri legate de angajarea femeilor. Iar Comisia de Ocupare a analizat problema. Femeile trebuie să fie apreciate și remunerate pentru munca pe care o fac acasă, pentru îngrijirile pe care le aduc membrilor familiilor lor. Acest raport ar trebui să oglindească și să recunoască așa numita muncă neplătită a femeilor. Și asta ar trebui să se regăsească și în sistemul de asigurări sociale. Mulțumesc. Madame Pendergast. Doamna Pendergast. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Schimbările demografice din Uniunea Europeană sunt o realitate la care trebuie să ne adaptăm. Însă, aceste schimbări demografice datorate unei rate a natalității scăzute, unei populații în îmbătrânire și a uh, mutărilor de la sat la oraș, uh, sunt unele de care putem și profita statele membre pot să folosească fonduri structurale pentru strategii pentru gestionarea acestor schimbări demografice. Trebuie să avem informații la zi din toate statele membre, în special în legătură cu diversele regiuni. Aceste informații pot fi ulterior utilizate pentru a redistribui aceste fonduri structurale spre zonele care le necesită cel mai mult. Integrarea socială a vârstnicilor în, în Irlanda și în celelalte state ale Uniunii trebuie să reprezinte o prioritate. Sumosc, doamna Prendergast, uh, are cuvântul acum domnul Patton. Mulțumesc. Demografia e un subiect fascinant, însă în spatele evoluțiilor istorice și a modificărilor e și o poveste nespusă. Marea Britanie trece printr-o explozie masivă a populației, care nu a fost uh, documentată până recent. Când Tony Blair a ajuns la putere în 97, populația era de 80, 58 de milioane. Acum avem 62,4 milioane de locuitori. Și conform tendințelor uh, actuale, populația va crește la 70 de milioane până în 2030, după care va tot crește. Demografii calculează că această creștere neviabilă se datorează migranților. E clar că o imigrație durabilă, controlată, e în regulă, însă Odată la 4 5 ani, populația crește cu un milion de locuitori. ajunge să fim mai populați, practic mai des populați decât India sau Japonia. Eu cred că, Uniunea, că Marea Britanie ar trebui să iasă din Uniunea Europeană și să-și poată controla propria politică de imigrație. Domnul ce are cuvântul. Mm, Mulțumesc, domnule președinte. Societatea europeană se confruntă cu multe schimbări demografice și probleme datorită creșterii speranței de viață este un lucru pozitiv, însă rata natalității scade. Trebuie să revizuim aceste politici, în special în ceea ce privește uh, sănă, sănătatea și solidaritatea socială. Trebuie să susținem familiile complete, formate dintr-un tată și o mamă, pentru că uh, Acolo se nasc cel mai, cei mai mulți copii. Există și probleme în diversele regiuni. De aceea trebuie să discutăm trendurile cele mai pregnante la nivel regional și european. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Morcunaite. De Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru un um, bun raport, pentru o abordare constructivă. Am fost raportor din umbră pe acest dosar. E clar, populația uh, europeană îmbătrânește. Există um, schimbări demografice care pun atât amenințări cât și uh, ne oferă noi șanse. Statele membre vor cheltui 8,5% din fondurile structurale uh, aici. De aceea, uh, politica regională e primul instrument mm, pentru schimbările demografice. Avem nevoie de sprijinul comunităților locale. Uh, acestea trebuie să adopte măsurile necesare pentru implementarea politicii de coeziune și politicii regionale. Trebuie să garantăm un echilibru, să implicăm și pe tineri și să implicăm familiile. Avem nevoie de implementarea unor măsuri preventive într-o manieră eficientă, iar pe viitor va trebui să revizuim și sistemul de pensii care a fost creat cu mulți ani în urmă, în vremuri în care trendurile demografice erau cu totul altele. Mulțumesc, care cuvântul doamna Nedvedalova. Mulțumesc. Politica de coeziune ar trebui să oglindească situația actuală și cea viitoare. Și salut raportul doamnei Westphal. Populația noastră e îmbătrânire, iar uh, rata nașterii e în scădere. Da, avem schimbări demografice, însă se face puțin pentru a modifica aceste tendințe și de aceea e nevoie nu doar de inițiative la nivel de stat membru, ci și de o coordonare. Politicile regionale ar fi utile în acest sens și de aceea sprijinim reformarea politicilor structurale. Trebuie să-i ajutăm pe cei vârstnici și trebuie de asemenea să ne îngrijim de fiecare generație. Trebuie să-i sprijinim pe copii, pe tineri, pe cei care sunt în vârsta de muncă, dar și pe cei în vârstă. Și de asemenea să fim atenți în ceea ce privește categoriile mai vulnerabile, copiii, șomerii, femeile, cei în vârstă și imigranții. Deci e nevoie de o astfel de politică la nivel comunitar. Domnul Sikirski, ultima persoană care va lua cuvântul. Zmian demograficznych to problem wielu krajów i regionów. Schimbările demografice afectează foarte multe state membre și regiuni. Rata scăzută a natalității este o realitate în întreaga Europa. De asemenea, există o migrație de la uh, zonele rurale spre, ce, spre cele urbane. Politica structurală și de coeziune trebuie să facă față provocărilor care țin de uh, Uh, schimbările demografice. În primul rând, fondurile structurale trebuie să fie mai bine adaptate schimbărilor demografice. Trebuie să ținem cont de criteriile demografice atunci când distribuim fondurile structurale către regiuni. Apare o mare provocare pentru orașe și pentru zonele rurale. Trebuie să uh, Uh, împiedicăm acest exod și această migrare spre oraș. Trebuie să planificăm mai bine uh, orașele pentru ca acestea să fie mai atrăgătoare prin infrastructura lor. Trebuie de asemenea să crească numărul de femei active în viața profesională și trebuie să combatem șomajul în cadrul tinerilor. Vă mulțumesc. Chiar acum are cuvântul domnul Dali pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membru și, membri și mulțumesc și domn, domnule Westphal pentru raportul său. Acest uh, raport este, reprezintă o contribuție importantă pentru comisie. Bineînțeles, există diferențe foarte mari în trendurile demografice din Europa. De aceea, o abordare unică nu poate să funcționeze. Politica de coeziune deja susține schimbările demografice prin acțiuni cum ar fi cele pe piața muncii, uh, încurajarea unui antreprenoriat activ și de asemenea susținem integrarea socială și economică a imigranților și a minorităților. Răspunsurile regionale trebuie să găsească uh, in, răspunsuri pentru integrarea acestor politici. Comisia a adoptat în 6 octombrie un document care va oferi un cadru pentru o serie de investiții. Comisia a adoptat o serie de prevederi comune pentru cele trei fonduri din pachet. Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune. Prevederile legate de dezvoltarea locală, investiții locale și de dezvoltare vor permite flexibilitatea necesară pentru a rezolva schimbările, problemele legate de schimbările demografice la nivel regional. O îmbătrânire activă și sănătoasă este crucială. Uniunea Europeană trebuie să reducă diferențele din punct de vedere al sănătății și trebuie să continue să acorde acces la serviciile de sănătate. Comisia elaborează o strategie care acoperă cele trei fonduri menționate, inclusiv Fondul European Agricol și Fondul pentru Pescuit. Cadrul va transpune obiectivele strategiei UE 2020 în acțiuni cheie care vor fi susținute de către aceste fonduri printr-un, prin aspecte multilaterale și vor determina cum vor putea colabora aceste fonduri în domenii. Mulțumesc, domnule comisar. A fost eh, raportul doamnei Westphal, pe care îl vom vota mâine la ora 12. Și începem cu ultimul punct de pe ordinea de zi, eh, raportul domnului Simon, reguli legate de ajutoarele de stat.